Liebe Kolleginnen und Kollegen, please sit down, fasten seat belt. Stimați colegi, vă rugăm, ocupați loc. Domnul Royal vrea neapărat să începem și eu am onoarea de a prezida. Din fericire, regulile s-au schimbat. Nu este vorba de cel mai în vârstă deputat, ci cel care a participat la Comisia aceasta cel mai mult timp. Așadar, începem chiar acum cu ordinea de zi. Îi urez bun venit raportorului din partea Comisiei Bugete, domnul Giovanni Lavia, îl avem aici și pe domnul raportor Butikofer și le voi da cuvântul pentru a ne vorbi despre bugetul pe 2013, rubricile care se referă la Parlament. Avizul pe care îl propun aceste comisii și în legătură cu care îl invit și pe raportorul pentru Comisia Bugete să se exprime și să ne susțină, de curs orientărilor pe care le-am urmărit în comisia noastră în ultimii ani în ceea ce privește propriile noastre priorități bugetare. În primul rând, suntem ferm convinși că bugetul Uniunii Europene ar trebui să contribuie substanțial la revitalizarea creșterii durabile, la remedierea problemelor cum ar fi uh, lipsa de resurse și alte provocări. În al doilea rând, bugetul Uniunii are potențial sinergetic și ar trebui să fie folosit în acest sens, punând accentul pe valoarea adăugată europeană. În al treilea rând, finanțarea trebuie să consolideze implementarea strategiei UE 2020. Este punctul crucial pentru că în trecut instituțiile Uniunii Europene nu s-au comportat ca atare în implementarea propriilor noastre strategii. Nu are sens să avem strategii foarte bune pe hârtie, dar după aceea să nu alocăm fondurile acolo unde trebuie. Și consider că trebuie să acționăm diferit în ceea ce privește strategia UE 2020. Eu sper că finanțarea prevăzută în momentul actual la rubrica 1A este insuficientă pentru prioritățile politice ale Uniunii. Aceasta este o critică pe care i-aș, dura, i-aș ruga pe colegi să o susțină. În al patrulea rând, uh, programele cheie ale Uniunii Europene, Orizont 2020, COSME și altele ar trebui să primească resurse considerabile pentru a susține economia ecologică, ca motor al competitivității. În special, politicile de susținere pentru IMM-uri ar trebui să fie examinate de comisia noastră, în special investiții în potențialul de cercetare și inovare și creștere. De asemenea, nu face parte din avizul meu, însă vreau să spun foarte clar că consider că ar trebui să regândim programul actual COSME. Nu sunt sigur că finanțarea prevăzută pentru COSME este suficientă. Și dacă nu greșesc în calculele mele în legătură cu fondurile care sunt adresate IMM-urilor în programele COSME și Orizont 2020, în euro pe anul 2014, nu apare nici măcar o creștere pentru fondurile adresate IMM-urilor la cele șapte niveluri. Nu mi- sunt sigur că politica este bună așadar și de aceea vreau să punem mult mai mult accentul pe interesul IMM-urilor. De asemenea, cred că trebuie să susținem inițiativa pentru, obiect, pentru obligațiunile de proiecte pilot uh, cu criteriile de durabilitate ale FEDER. De asemenea, 2013 va fi ultimul an de, din perioada de programare și de aceea vor exista Uh, ar trebui să evităm reduceri din creditele de plăți. Știu că și alți colegi doresc să se exprime pe acest punct, însă aș dori să mă susțineți pentru a nu realoca uh, fonduri către ITER, fonduri care fuseseră alocate programului cadru, a șaptelea, celui de-a șaptelea program cadru. Termenul pentru amendamente va fi joi, săptămâna aceasta, la ora 12. Deci vă rog, luați notă de acest termen limită. Mulțumim, domnule Butikofer. Acum are cuvântul domnul raportor Giovanni Lavia din partea Comisiei Bugete. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții știți că procedura bugetară a început cu adoptarea unor linii directoare. Aici am luat prima noastră decizie în plenară, de fapt. În momentul respectiv existau deja anumite elemente care au meritat atenția noastră. În primul rând, creșterea. Bineînțeles, atunci când spunem creștere, regăsim aici o serie de puncte pe care dumneavoastră le-ați menționat. Creștere, ocupare și, în special, ocuparea tinerilor. Știți cu toții că, în ceea ce privește ocupare, 85% din noile locuri de muncă create în 2010 au fost create de IMM-uri. Așadar, trebuie să ajutăm IMM-urile pentru a avea un statut mai uh, bun pe piață și pentru a susține crearea de locuri de muncă. Bugetul pe care lucrăm acum este bugetul pe 2013, ultimul an al perspectivei financiare curente. Așadar, aici trebuie să facem cel mai mult în ceea ce privește angajamentele de plată. trebuie să garantăm plățile necesare pentru încheierea programelor contractate în anii de până acum. Domnul comisar Lewandowski ne-a spus acest lucru la Comisia Bugete că la sfârșitul anului trecut au, fost, au fost depuse foarte multe cereri de plăți, 16 miliarde, pentru ultimele luni ale anului. Comisia nu a putut să facă aceste plăți de 16 miliarde. S-au făcut plăți de 11 miliarde uh, și aceste plăți uh, riscă să reapară acest an la rubrica 1A și 1B în politica de cercetare și de coeziune. Aceste credite de plată au fost așadar transferate pe bugetul din 2012. Riscă ca acest lucru să fie o problemă și în bugetul din 2013, dacă în timpul anului statele membre nu uh, reacționează și nu aprobă un buget rectificativ. Știți cu toții că mâine dimineață Comisia ne va prezenta propunerea de buget. Am, am cerut Comisiei să fie realistă și ambițioasă. Realistă pentru că trebuie să solicităm statelor membre să efectueze plățile necesare pentru finalizarea programelor. Trebuie să se dea dovadă de ambiție, pentru că dacă dorim să ieșim din criză, trebuie să investim în câteva domenii prioritare. Vorbesc aici de investiții care se referă la subiecte de care vă ocupați la comisia dumneavoastră. Tocmai elaborați avizul pe bugetul 2013 și în acest context îmi permit să insist asupra priorităților diverselor comisii parlamentare. Trebuie să pregătim de asemenea trialogul din 10 mai întâlnirile cu diverse comisii parlamentare uh, dau ocazia de a vedea care sunt uh, prioritățile fiecarei comisii. Pentru a încheia două idei. În primul rând, prioritățile. Cât unele comisii parlamentare solicită resurse suplimentare pentru anumite linii bugetare. însă dar nu se analizează prioritățile negative. Suntem în criză, așadar ar trebui poate să vedem dacă anumite programe nu cumva sunt mai puțin utile decât celelalte. Sau în cadrul strategiei globale trebuie să vedem că anumite programe sunt marginale sau secundare. Este dificil pe perioada de criză să cerem în continuare mai multe fonduri. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să decidem că anumite linii bugetare nu sunt prioritare. Proiectele pilot și acțiunile prioritare. Acest lucru a fost întotdeauna o prioritate a Parlamentului. Pentru proiectele pilot am elaborat un calendar. Calendar pe care l-am trimis diverselor comisii. Așteptăm, opinii, așteptăm din partea comisiilor elementele strategice și prioritățile înainte de luna iunie. În acest fel, Comisia Bugete va putea să transmită prioritățile Comisiei Europene și vom putea evalua, în primul rând, aceste proiecte pilot. Bineînțeles că doar proiectele pilot care vor putea să înceapă, vor putea să uh, primească resurse, pentru că nu vom bloca resurse în proiecte pilot care nu vor demara. Ultimul punct pe care l-ați menționat și unde există un potențial de conflict între Consiliu și Parlament. Acordul dintre autoritățile bugetare și Comisie după acordul de anul trecut pentru finanțarea ITER. S-a prevăzut creșterea creditelor de angajament pentru bugetul 2012 cu 500 de milioane de euro. În cadrul limitelor se prevede o reutilizare de 360 de milioane de euro. Însă, la acest punct, sunt sigur că vor exista conflicte cu, cu Consiliul. Însă, deja ați menționat care este prioritatea Comisiei dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc, domnule Lavia, pentru această prezentare. Urmează acum raportorii din umbră, din partea grupurilor, trei minute fiecare. Domnul Saudagas din partea PPE. Eh, gerbiamas pirmininkė, Bună ziua! Într-adevăr, trebuie să ne punem de acord asupra interpretării date de raportor. Și alți colegi au spus că anul 2012 nu este unul obișnuit ne găsim într-o fază de tranziție către o nouă fază de programare. Nu o să intru în amănunte, deoarece raportorul și avizul acestuia sunt foarte asemănătoare cu discuția pe care am avut-o deja anul trecut. În general, majoritatea ideilor sunt acceptabile ca atare, deci le vom sprijini. Dar trebuie să vedem încă o dată chestiunea proiectului de buget și când acesta va fi în sfârșit depus și s-ar putea ca acesta să ducă la divergențe de opinii, poate nu majore, dar în orice caz divergențe, după părerea mea avem o bază solidă pentru a ajunge la un consens, însă Parlamentul European are o poziție puternică de obicei în cadrul negocierilor cu Consiliul pe marginea proiectului de buget. De asemenea, ar mai fi o posibilitate, dar nu sunt sigur de ea, o posibilitate, vă spunem, de a pune niște modificări la acest buget. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mulțumesc pentru această opinie succinte. Doamna Herzog, din partea socialiștilor, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să-l felicit pe domnul Butikofer, domnul raportor, și mulțumesc și celor din umbră, pentru că am lucrat foarte bine împreună în consens nu numai anul acesta, dar ci și în anii precedenți. Și este bine că lucrăm așa la ITRE. Mulțumesc și, deci, și acestei comisii pentru că ne-a permis să discutăm lucrurile, inclusiv Comisia Buget, pentru că tocmai Comisia Buget încă de anul trecut a urmat linia indicată de noi și în vremuri de criză este greu să găsești o astfel de sinergie și o astfel de sinergie la nivelul statelor membre privitor la programele de creștere economică care decur, decur direct din capitolul competitivitate 1A. Am uh, analizat uh, domnul, raportul domnului Butikofer, putem să aducem niște adăugiri Anumite puncte sunt demne de remarcat. În primul rând, Potențialul de sinergie al bugetului, așa cum apare la punctul 2, vrem să sub, subliniem că bugetul ca atare nu va face totul, de aceea facem un apel la statele membre ca să nu uh, sufoce, să nu omoare în fașa anumite proiecte care vor urma numai de, din cauza faptului că suntem în criză foarte important. De asemenea, nu numai solidaritatea între statele membre pe marginea bugetului este importantă de la capitolul 1A, ci și o solidaritate intergenerațională. Ne preocupăm de provocări pe termen lung în, la nivelul Uniunii Europene. De aceea, solidaritatea între generații este și ea foarte importantă și ar merita să apară în acest raport. ne preocupă punctul 4 din raportul domnului Butikofer, pur și simplu pentru că nu vorbește despre bugetul 2013, ci următoarea, următorul cadru uh, financiar, MFF și instrumentele aferente. Cadrul financiar. Suntem de acord cu, cu, cu ce spune el, însă eu nu cred că ar trebui să apară aici acest cadru financiar multianual. Poate ar trebui să fie pus în altă parte sau să fie introdus aici alte aspecte. De asemenea, ă, susținem proiectele pilot, faza respectivă, la punctul 6, și apoi, așa cum a spus Comisia, mă scuzați, raport, dar și raportorul din umbră, spune vorbitoarea, să nu uităm că este vorba de ultimul an din perioada de programare. Iată de ce este important să ne uităm și la capitolul plăți și nu numai la angajamente. În sfârșit, ce privește ITER, merită să fie aduse anumite clarificări ca să știm ce s-a întâmplat săptămâna trecută în acest sens pentru că nu cred că toată lumea poate să judece impactul celor decise la Comisia Buget. Sutele de mi- milioane de euro care au venit de la capitolul 1A săptămâna trecută provin de acolo, de la 1A, însă se presupune că este vorba de un instrument de flexibilitate atașat capitolului 1A. E vorba de o chestiune tehnică Trebuie să se știe că nu e vorba de mani care semnează la programul cadru 7. E foarte important acest lucru. Apar la 1A, la capitolul program cadru 7, dar să nu uitați că nu e vorba de la programul cadru 7 direct, ci de instrumentul de instru- flexibilitate și asta este foarte important. Un alt uh, lucru, o altă întrebare de adresat comisiei este următoarea ce se va întâmpla cu acele 360 de milioane de care avem nevoie pentru 2013? De unde vin acești bani? Cred că comisia noastră spune la unison că avem nevoie de bani proaspeți de la Consiliu sub instrumentul de flexibilitate sau altul, să folosim reservele existente, dar nu numai cele care apar de la 1A, dar și care, rezerve care să, să apar de la alte capitole. Asta este situația nu dorim să, uh, să mm, cheltuim niște bani pe spinarea programului cadru 7. Nu este bine. Consiliul a luat niște hotărâri în 2010 și trebuie să-și asume răspunderea privitor la aceste decizii. Poate că e vorba de lucruri care trebuie renegociate în următorul cadru financiar multianual, însă pentru 2013 vreau să știu de unde vin acești 360 de milioane, să vină din rezerve, din flexibilitate, dar nu pe seama programului cadru 7. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Herzog. Domnul Rubic. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, domnului Butikofer pentru că a vorbit și despre IMM-uri. E un moment oportun să vorbim despre ele acum în moment de criză și uh, de faptul că uh, multă lume vorbește despre datorii care trebuie plătite. Iar uh, este clar că nu piețele financiare pot să ajute aici, ci lucrătorii, angajații, muncitorii noștri. Iată, un program care se termină în 2013, cel de față, și în acest context trebuie să uh, Uh, insistăm pe lângă comisie să preia toată finanțarea și aici să ne concentrăm mai mult pe tinerele firme, întreprinderi, ajutorul la export, combaterea șomajului și femeile pe piața de muncă. Cred că tinerile uh, care lansează proiecte de afaceri, tinerile femei, merită să fie susținute în lumea afacerilor și uh, ar fi bine să avem și o linie bugetară aparte care să reflecte acest deziderat. Este mai cu seamă important să avem o forță de muncă feminină, tânără, mai bine instruită, care să poată să des- deschidă afaceri și e, nu, experiența ca atare a locul de muncă nu este suficientă, trebuie programe de training. Erasmus ne arătat ce se poate face. Vorbim uh, de un uh, program care include mai multe sute de femei la nivelul Uniunii Europene și ar merita ca prin Erasmus, de exemplu, să existe mai multă susținere pentru aceste tinere femei de afacere, inclusiv pentru a le sprijini mobilitatea și lucruri care deci merită să fie finanțate de Uniunea Europene. Însă, în timpuri de criză financiară și economică, Trebuie să vedem și ce se întâmplă cu ziariștii, cu calitatea deontologică a acestei profesiuni. Avem un program aparte în Italia și știm bine că acest mediu, sector al mass media creează și multe locuri de muncă, pe de altă parte contribuie la democratizare. Și deci mă, m-aș bucura ca un astfel de proiect de pilot să fie pus la punct. În sfârșit, Susțin și eu colegii care au vorbit despre programul ITER și eu cred că acesta nu trebuie să fie legat de programul al șaptelea cadru de cercetare. Avem nevoie ca banii de acolo să fie folosiți integral uh, pentru inițiativele demne de finanțat, pe când ITER-ul este altceva, cu un orizont de 20 de ani și să nu uităm nici criza. Așa că nu cred eu că trebuie luați bani de la programul cadru 7. Trebuie să ne asigurăm că în acel program energia produsă în Europa este uh, folosită în mod eficient în procesul de producție. Iată despre ce este vorba în programul cadru 7 și Iată, sperăm că și ITRE și Comisia Buget vor avea aceeași poziție. Mulțumesc foarte mult, domnule Rubic, spune domnul președinte. Acum Comisia nu e reprezentată aici de dimineață, așa că îl rog pe domnul Buticofer să tragă niște concluzii. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am auzit ce au spus uh, colegii, raportorii din umbră, domnul Saudargas. Într-adevăr, încă de anul trecut ne-am gândit la ce poziții ar putea să aibă comisia uh, noastră ITRE față de pozițiile exprimate de Comisia, comisia Europeană. Și mm, eram sigur că asta va reveni în atenție anul acesta în cadrul dezbaterilor, e adevărat. Apoi, doamnă Herzog, ați vorbit despre punctul 4 din acest uh, aviz, despre ce este vorba. E vorba de două părți. În primul rând, vorbim despre rolul central al acestui program viitor COSME și Orizont 2020. Ați subliniat de asemenea că acestea încă nu apar în bugetul de anul viitor, dar în a doua parte de la punctul 4 apare un principiu care se va aplica bugetului de, la anul, vi- de anul viitor. Iată de ce vreau să vorbesc despre acest buget 2013. Apoi, ITER. Revin la acest subiect. După câte știu eu, domnul Lewandowski a lansat deja o serie de propuneri despre modul în care vor fi adunați acești 360 de milioane care nu sunt încă de găsit. Uh, și el propune că acest pachet bugetar să nu încercăm să-l găsim dintr-o dată, ci doar pe părți 240 care să vină de la programul cadru 7 și restul 150 să provină din cercetare tehnologii ale informării și comunicării. Deci în două părți. Iată, asta arată foarte bine cât de important este pentru comisia noastră să fim uniți și uh, tocmai să ne opunem acestei abordări. Domnule Rubic, sunteți foarte optimist când spuneți că poate peste 20 ITER-ul o să dea primele roade. Folosirea pe scară comercială sau producția pe scară comercială cred că nu va demara înainte de 50 de ani și nu de 20 de ani. Așa că, între timp, acești bani de la programul Cadru 7 trebuie să fie destinați acelor uh, proiecte de care a vorbit și domnul Lavia, prioritățile noastre, nu-i așa? Creștere durabilă și crearea de locuri de muncă. Cred că aici avem un consens. Apoi, domnule Rubic, tot dumneavoastră ați mai vorbit despre proiectele pilot. Profit de această ocazie pentru a face o observație generală. Dacă mai aveți idei de proiecte pilot, aveți timp până pe 30 mai ca să depuneți aceste propuneri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 este colega noastră cea mai tânără, doamna Anders care are acum cuvântul. Ehm, mulțumesc. În primul rând vreau să îi mulțumesc președintelui pentru că ne-a dat voie să vorbim despre acest subiect, să avem o dezbatere în comisie și să analizeze comisia noastră pentru aviz Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră, vă mulțumesc pentru cooperare și datorită acestei cooperări avem astăzi această dezbatere. Primăvara aceasta, la Parlament și în alte instituții europene, am avut ocazia să avem o dezbatere cetățenească pe acest subiect. Oamenii de pe stradă erau uh, îngrijorați cu privire la acest subiect. Instituția aceasta este singura aleasă direct de europeni și de aceea avem o responsabilitate aparte. Este datoria noastră să organizăm o dezbatere civică și să luăm o decizie la sfârșitul acelui proces. Stimați colegi, au existat uh, consecințe politice și economice ale acestui acord și am avut ocazia să analizăm aceste aspecte. În calitate de Comisie pentru Industrie, am, ne-am consultat cu părțile implicate care și-au exprimat îngrijorările privind acest acord. Spre exemplu, bunurile contrafăcute a fost un subiect mult discutat. Pe lângă aceasta, multe părți implicate, în special din industriile uh, viitorului, au fost îngrijorați despre uh, situația juridică incertă, în special în ceea ce privește IMM-urile care doresc să devină mai active pe piața digitală europeană. În comisia noastră am avut mai multe discuții, am analizat uh, potențialul pe piața unică în Europa și am avut o poziție uh, puternică în ceea ce privește neutralitatea pe internet, uh, am discutat despre piața liberă, despre accesul la piața liberă, care trebuie facilitat în ceea ce privește cetățenii, dar și IMM-urile. Avizele exprimate de raportori în numele Comisiei tind să spună că acest acord este împotriva neutralității și împotriva pieței online deschise. Părțile implicate și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește echilibrul ce trebuie atins între drepturile de proprietate intelectuală și inovare. Domnule președinte, mi-am uh, elaborat avizul în aviz, am uh, declarat că eu consider că ITRE ar trebui să solicite respingerea acordului. Știm din experiențele anterioare că accesul la piața europeană Datele privind accesul la piața europeană sunt incomplete, s-au exprimat deja mai multe opinii privind ramificările încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie să investigăm aceste aspecte înainte de a semna un acord care ne va obliga pe viitor. Pe lângă aceasta, mai știm că în prezent, în multe organizații internaționale, precum G8 sau Organizația Mondială a Comerțului, s-a analizat posibilitatea unei uh, legislații, unei, unui regulament adaptat. Acordul ACTA nu menționează aceste abordări. În ACTA se propune un model universal pentru uh, acces și este o abordare neproductivă pentru că există multe ramificații. Dacă am adopta acest acord în instituția noastră, ar exista un pericol. Și anume, uh, act ar putea să fie adoptat înainte de a putea să investigăm problemele. În ceea ce privește Comisia ITRE și în ceea ce privește Parlamentul, sunt, uh, avem de-a face cu instituții alese democratic. Cred că ar fi bine să inițiem o nouă dezbatere în ceea ce privește drepturile intangibile și uh, piața digitală și să încercăm să uh, găsim o nouă abordare din perspectiva europeană. Sper din tot sufletul că um, această comisie mă va susține în abordarea mea și sper că împreună vom avea și alte dezbateri ce trebuie organizate pe viitor, îndeoseb dacă ar fi să apară noi prevederi și noi propuneri. Ar fi foarte folositor. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Frau Jetzt am... Mulțumesc, doamne Andersdotter. Acum au cuvântul raportorii din umbră, domnul Castilio. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, uh, eu, domnul Caspari este raportorul, eu vorbesc în numele domnului uh, Caspari, dar el nu a putut să fie aici cu noi. Vorbesc în numele grupului meu politic și profit de o ocazie să-mi exprim și părerea personală. După părerea mea, avem o premiză pe care nu trebuie să o uităm în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală dar și uh, posibilitatea de creștere economică, de creare de locuri de muncă. Toate aceste aspecte pot fi afectate negativ. Dacă nu cunoaștem drepturile de proprietate intelectuală care pot fi generate de inovare sau de alte activități um, în care indivizii sau grupuri creează ceva, trebuie să existe și uh, alte măsuri. Dacă nu avem un cadru, mm, informațiile și inovarea sunt afectate. Și am eliminat astfel uh, posibilități avantajoase pentru noi și pentru generațiile viitoare. Și cred că uh, suntem cu toții de acord. Este bine să avem un acord, dar trebuie să vedem dacă totul este eficient. Acta este un acord comercial, după cum a spus uh, doamna raportor, și aș dori să-i mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care uh, le-a făcut în uh, încercarea de a ne îndruma într-o direcție pozitivă. După părerea mea, acta este un mecanism pentru eforturi internaționale comune care să aplice uh, cele mai înalte standarde de protejare a proprietății intelectuale. Acta nu este împotriva indivizilor, după părerea mea. Și mă refer aici la fațetele digitale ale acta. Există alte domenii de intervenție care nu au legătură cu internetul. Problema accesului la internet sau drepturilor individuale nu cred că sunt uh, primordiale aici. Este vorba de securitate și există garanția securității acolo. Nu trebuie să uităm că acta nu schimbă legislația țărilor în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Legislația din Uniunea Europeană nu va fi afectată de acta. Avem un raport al Serviciului Juridic al Parlamentului, de fapt mai multe rapoarte și unul chiar foarte recent, în care se menționează de mai multe ori că nu există contraindicații în ceea ce privește conținutul acta. Uniunea Europeană a fost reprezentată de <coughs> uh, Comisia Europeană nu este o problemă pentru achiul comunitar. Eu consider că avem nevoie de acta. Este o necesitate. Ați putea să spuneți că există unele aspecte ce trebuie lămurite, că nu este destulă claritate. Nu știu ce concluzie va lua INTA. Eu sugerez o clarificare imediată uh, și poate Comisia ar putea să facă acest lucru și în numele altor părți implicate. Acta a fost pe masa negocierilor în 2008. Din 2008 discutăm acest acord. Acum suntem în 2012. Dacă vom continua să amânăm acest dosar, știu că există probleme în ceea ce privește statistica, dar între 2009 și 2010 încălcările drepturilor de proprietate intelectuală și pierderile de venit care au rezultat de pe urma încălcărilor au reprezentat o dublare a acestei sume. Este vorba de sute de milioane de euro ce au fost pierduți din cauza încălcărilor. Avem un termen limită pentru depunerea amendamentelor. Știți poziția grupului meu noi ne opunem respingerii acta. Cred că avem nevoie și de acta, dar avem nevoie și de lămuriri și uh, e nevoie de consultări și cu alți semnatari ai acordului. Dar trebuie să fim foarte rapizi în acest dosar, să um, facem progrese, pentru că nu mai avem nevoie de alte întârzieri. Uniunea Europeană trebuie să genereze inovare și informații și trebuie să contribuie la uh, combaterea crizei. Mulțumesc foarte mult pentru social și democrați, doamna Trautmann. Aș dori să vă spun că am rămas puțin în urmă, trebuie să fim mai, uh, mai stricți cu timpul. Vă rog să vorbiți trei minute și nu mai mult, doamnă Tautman. Mulțumesc. Domnul Angelski nu a putut să fie prezent și voi da, voi uh, exprima mesajul său. Acta ar îngheța Posibilitatea modificării drepturilor de proprietate intelectuală și a legislației în acest domeniu a reprezenta un pas înapoi de la raportul Parlamentului în ceea ce privește directiva din 2006 privind drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, negocierile nu au fost transparente, termenii din uh, acord au o definiție vagă. Raportul Zingaretti a introdus uh, o definiție a contrafacerii la scară industrială în ceea ce privește încălcările la scară domestică și cele la scară internațională. Acta ar afecta cei ce încalcă legea, indiferent uh, de motivarea și statutul acestora. Cu alte cuvinte, raportul Zingaretti a subliniat și a obținut și o parla majoritate parlamentară în 2006 în uh, faptul că încălcarea uh, domestică în scop personal nu poate fi comparată cu încălcarea uh, comercială folosită în scop comercial. Grupul Social-Democraților susține propunerea raportorului uh, de a respinge acta. Este intenția noastră să susținem respingerea acta și credem că ar trebui să ne asigurăm că nu există întârzieri în proceduri în uh, Comisia pe Fond, INTA, și că uh, comisiile responsabile cu avizul trebuie să propună uh, avize până pe 1 mai. În același timp, avizul este echilibrat și corespunde părerilor noastre și vom avea noi discuții cu raportorul pe acest subiect. Mulțumesc! Frau Urmează următorii vorbitori. Și vă sugerez să încheiem, închidem aici lista și îi rog pe toți să fie succinți. Știu că este o dezbatere înfierbântată, însă avem și alte puncte pe ordinea de zi și am dorit să parcurgem cât mai repede ordinea de zi. Foarte pe scurt, acordul ACTA privește trei probleme importante. Drepturile comerciale. Vorbim aici despre mărcile comerciale, despre articolul 27 care face referire la utilizare la utilizatorii de internet și la drepturile autorilor de a exploata lucrările lor în din punct de vedere financiar. În ceea ce privește a treia problemă, nu văd probleme. Însă articolele, articolul 27 pune probleme, în special 1, 2, 8 și în special paragraful 4, unde se vorbește despre identificarea utilizatorului de internet care încalcă proprietatea intelectuală. Deci, este vorba aici de protecția datelor personale. De asemenea, paragraful 6 vorbește despre echipamentul utilizat pentru a trece dincolo de măsurile de protecție. De asemenea, la paragraful 5, eh, Parlamentul European a respins raportul Comisiei Jurii Uh, care se referă la anumite invenții care au fost făcute utilizând programe de calculator. Aceste programe soft nu sunt uh, brevetate. Drept urmare, un... apare întrebarea dacă un programator poate să creeze un program soft în numele unei companii din afara Uniunii Europene. Însă acest lucru contravine principiului inovării în ceea ce privește uh, programele informatice. Dacă nu există un autor definit, atunci drepturile autorului, drepturile de autor aparțin persoane care a redactat programul respectiv. Așadar, raportorul are dreptate, raportoarea are dreptate atunci când vorbește despre problemele economice și comerciale. Trebuie să subliniem aici importanța inovației și a progresului. Pentru că acta contravine inovării, în special în domeniul IT. Doamna Ulskog. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Trautmann deja a prezentat punctul de vedere al grupului socialiștilor. Noi ne opunem acordului ACTA din mai multe motive. Motive. În primul rând, felul în care s-a ajuns la acest acord, fără dezbatere publică, fără a înțelege despre ce este vorba. Acest acord nu include foarte multe state mari care ar trebui să fie parte a acordului. Bineînțeles că trebuie să vorbim și despre conținutul acordului. Este vorba de un acord comercial și ajungem la asemenea acorduri pentru că vrem să creăm locuri de muncă și creștere. Însă, în acest caz, prețul pe care îl plătim este foarte ridicat și ne opunem. Amelia Anderstotter ne-a dat argumente foarte bune, excelente, și reprezentantul socialiștilor, David Martin, a făcut același lucru și a spus că este un acord extrem de slab, astfel încât Uniunea Europeană pierde mai mult decât câștigă și de aceea trebuie să respingem acordul. Este vorba de uh, integritatea personală, de felul în care se tratează noile tehnologii, societatea informațională și așa mai departe, acordul nu e, este în niciun fel benefic pentru Europa. De aceea o susțin pe doamna Anderstotter. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Rubic. Vă mulțumesc, mulțumesc doamna președinte. Îi mulțumesc doamnei Andersdotter. Acta, bineînțeles, este o temă globală și trebuie să vedem cum Europa și industria culturală din Europa poate să uh, capete o poziție prevalentă pe, pe scena internațională. Au apărut probleme și trebuie să găsim soluții. Comisia Jurii ne-a spus că acta nu va schimba legislația existentă deja în Uniunea Europeană. Bineînțeles, nu avem o singură lege și de aceea discuția actuală este foarte importantă. În plus, există interese uneori opuse. Avem artiști, industria de divertisment, toate domeniile care produc conținut cu un efort care trebuie să fie remunerat. Cine va plăti pentru acest conținut? Asta este o întrebare. Pe lângă acest lucru, avem uh, industria de publicitate, în special pe internet și pe piața uh, și pe, la bursă există companii cu cifră de afaceri de milioane de euro pentru care, companii care utilizează conținuturi, dar nu, dar nu plătesc pentru acest conținut. Așadar, în final, cine trebuie să suporte costurile pentru aceste activități? Domnul Gheric a spus un lucru valid, că programele informatice, softul dezvoltat, va fi de acum încolo deschis posibilități pieței internaționale. De asemenea, comunicarea Cine va plăti pentru liniile de comunicare, intern, comunicare utilizate? Există multe conflicte pe piață și deseori lucrurile par să aibă loc împotriva consumatorilor. Noi trebuie să îi protejăm pe consumatori, nu trebuie să uităm că în final vorbim despre interese comerciale, vorbim despre proprietatea intelectuală, remunerarea Uh, drepturilor de proprietate intelectuală și felul cum putem să cerem industriei să găsească metode alternative. De asemenea, industria nu trebuie să aștepte ca legiuitorii să redacteze legi. În acest sens, trebuie să găsească acorduri interne. În ceea ce privește acta, avem o industrie culturală europeană care are drepturi care trebuie apărate pe scena internațională și celelalte state ar trebui să utilizeze aceleași reguli ca și noi. Susțin că avem nevoie de o dezbatere serioasă în Parlamentul European, trebuie să ne gândim și la alternative, trebuie să cerem și Comisiei să, să detalieze ultimele puncte și ar trebui să lucrăm și cu sindicatele din domeniul cultural pentru a găsi soluții acceptabile. Mulțumesc, domnul Roy. Mulțumesc. Câteva puncte. În primul rând, mă supără atunci când aud aceste discuții. Am vorbit deja foarte mult despre acta în Parlamentul European. Am adoptat o decizie deja, s-au făcut amende, s-au făcut modificări și de aceea mi se pare puțin dificil ca acum cineva să vină și să spună, a, de fapt, nu, acest acord nu este suficient. În al doilea rând, atunci când vorbim cu cei care produc conținuturi intelectuale, uh, muzicieni, artiști și așa mai departe, ei ne întreabă de ce noi credem că ceea ce au creat, ceea ce au creat ei nu trebuie să aibă nicio valoare. De ce ne-am schimbat uh, părerea dintr-o dată? Acest lucru mă preocupă. S-au ridicat o serie de probleme, s-a spus, uh, au existat uh, demonstrații în masă împotriva acta, însă acum trebuie să aruncăm totul sub preș, să spunem că nu respingem acta. Dacă există probleme, haideți să rezolvăm problemele respective, însă să nu îngropăm întregul proiect, pentru că există și lucruri bune. Dacă există necesități de a remedia anumite lucruri, haideți să le remediem. Aș dori să știu unde trebuie să modificăm și unde nu. De asemenea, același lucru se aplică și comerțului internațional. Nu am înțeles foarte bine ultima întrebare. Avem principii care sunt conform legislației europene, de ce aceste lucruri nu ar trebui să fie la fel de valide și în altă parte? Mulțumesc, spune vorbitoare. Discuția care a, care a avut loc în ultimele luni a fost mai mult o dezbatere ideologică și de aceea mă bucur că astăzi vorbim mai mult pe fond. Colegii Royal și Rubic au prezentat argumente bine fondate și sunt de acord cu ambii colegi. Îmi pare rău că nu am stabilit întrebările importante. De ce avem nevoie în Europa? Trebuie să protejăm drepturile de proprietate intelectuală, pentru că noi suntem o societate creatoare și inovatoare. Trebuie să acordăm siguranță consumatorilor și persoanelor. Serviciile și produsele pe care le cumpărăm ar trebui să fie conforme cu etichetele pe care le poartă. De asemenea, ar trebui să încurajăm abordări mai inovatoare, să protejăm drepturile omului, în special libertate în utilizarea internetului internetul trebuie să fie utilizat, să poată să fie utilizat fără niciun fel de supraveghere a utilizării. Acta îndeplinește anumite obiective, însă au loc demonstrații peste tot în Europa, inclusiv în Slovenia. Oamenilor le este frică să vorbească în public uh, în mod pozitiv despre acta. Există câteva avantaje Însă, întrebarea este cum putem să înaintăm atâta timp cât există demonstrații de masă împotriva ACTA. Cei care demonstrează împotriva ACTA cer abolirea acestui acord imediat. Eu nu sunt de acord. Nu mi se pare că este o propunere atât de rea. În al doilea rând, avem nevoie de un aviz științific independent. independent. Curtea Europeană de Justiție ar trebui să ne dea un aviz în acest sens. Regret că Parlamentul European a respins o asemenea posibilitate și, de și regret în plus că nu am solicitat Curții de Justiție să își prezinte opinia. Eu cred că trebuie să dăm din nou citire acordului, să luăm notă de lucrurile pozitive și de cele negative. Încă o dată, Articolul 27 nu este singurul articol important și am o întrebare aici. Mai există vreo posibilitate ca noi să renegociem articolul 27? Putem găsi o soluție la articolul 27 care să fie acceptabilă publicului larg din Europa. Mulțumesc, doamna Badia Icucet. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu doresc, doresc, doresc să-i mulțumesc doamnei Andres Dotter pentru raportul atât de controversat, după cum s-a văzut. Cred că este necesar să găsim o soluție rapidă, după cum s-a solicitat aici. Însă, bineînțeles că nu se poate ajunge întotdeauna la o soluție bună rapid în spiritul, spirit, raportul Zingaretti merge în direcția, în direcția cea bună și poate să ne ajute. Acta, așa cum este în momentul actual, nu este o soluție bună. Inovarea trebuie să fie o, o, un instrument pe care să-l folosim pentru a găsi o soluție, pentru a-i proteja pe artiști, dar și pe utilizatori. Aș dori să clarificăm faptul că atunci când chestionăm acta, uh, unii cred că acționăm împotriva artiștilor sau pentru artiști. artiști. Eu știu că sunt artiști care sunt pentru acta și alții care sunt împotriva acta. Uh, lucrurile sunt mult mai complexe decât uh, spun unii colegi. Antevorbitoarea mea a spus că trebuie să vedem ceea ce este bine și ce este rău și să încercăm să remediem lucrurile. Însă, Parlamentul nostru nu poate să facă așa ceva. Parlamentul poate să spună doar da sau nu. Și trebuie, trebuie să fim conștienți de ceea ce, trebuie, ce putem face și ceea ce nu. Și cred că problema ține și de acest lucru. Vă mulțumesc, domnul Otmark. Thank you very much. Uh, mulțumesc. Este important să ne asigurăm la, de libertatea internetului, de protecția drepturilor aferente și nu cred că asta trebuie să fie pus în balanță cu altceva, pentru că e vorba de o valoare fundamentală. Însă sunt tot timpul uimit când vine vorba de faptul că um, salgardarea drepturilor de proprietate intelectuală este văzută ca ceva opus drepturilor de liber și libertăților nu cred că așa se pun lucrurile. Comisia noastră adesea a subliniat importanța unui sistem coerent în Europa care să asigure drepturile de proprietate intelectuală. Vorbim despre prevete, dar vorbim și despre piață și o mai bună protecție a drepturilor de proprietate intelectuală. Noi nu le vedem ca fiind opuse libertății de expresie, de informații. Și, în orice caz, internetul nu văd în ce măsură este diferit de alte mijloace media. În orice caz, trebuie să ne adaptăm la noile vremuri pe care le trăim, la noile tehnologii. Și pornind de aici, eh, vreau să spun ceva și despre concluziile serviciului juridic și despre alte opinie, opinii de tip juridic, nu văd în ce măsură acestea sunt contradictorii cu uh, legislația europeană și oricum acta nu aduce nimic nou. Este ca și cum ai urmări o fantomă. Multă lume zice cât de greu este dosarul acta, însă vreau să vă spun că niciodată n-am găsit o dovadă a acestei afirmații. Și n-am auzit acest lucru nici aici, nici în altă parte. Să vină cineva să-mi spună, iată, asta înseamnă o încălcare a, a libertății de expresie pe internet. Dar sunt unii care poate au o anumită interpretare a drepturilor de proprietate și poate de asta se opun acta. Dar nu trebuie să uităm cât de important este uh, dacă dorim un uh, sistem european de protecție a proprietății intelectuale, el trebuie să fie unul coerent și consistent. Nu cred că acta e problema aici. În orice caz, serviciul juridic nu a găsit nicio hibă. Și cu tot respectul pe care l datorez doamnei raportoare, nu văd asta reflectat nici măcar în propriul său aviz. Cred că a venit momentul să punem pe masă dovezi și nu numai să, să mai mult așa păreri. Veniți cu ceva concret. Fie spuneți clar că nu doriți să susțineți drepturile de proprietate intelectuală, dar acestea nu se opun în niciun fel libertății internetului și libertății informațiilor. Până la urmă, ideea este doriți sau nu proprietate, proprietatea intelectuală sau nu. Eu vreau să vă spun că sunt pentru o libertate mare, totală a internetului și chiar unele probleme care ar fi putut să apară, chiar nici nu apar în acta în acest sens. Sunt lucruri pe care le-am discutat și la pachetul Telecom, de exemplu. Dar uh, vă rog frumos, pentru ca discuția să fie mai clară, să venim cu exemple cât se poate de concrete ale problemelor identificate, pentru că altfel Uh, ne ajungem la aceeași discuție și anume vrem cu adevărat proprietatea intelectuală sau nu. Mulțumesc. Urmează doamna Nibler. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc și doamnei raportor. Sunt de acord cu ce a spus domnul Eckmark. Am avut și eu senzația că ne ocupăm cu orice în afară de lucruri concrete când vorbim despre acordul ACTA. Eu am citit acest acord nu odată, ci de două ori. Și nu înțeleg de ce atâta vâltoare iscată de acest uh, raport, de acest acord. Sunt membru al Comisiei uh, Jurii, am cerut și avizul experților, ei ne-au furnizat un document și până la urmă am ajuns la niște concluzii, și anume că drepturile de proprietate intelectuală nu sunt compromise de acta. Acesta este un acord de punere în aplicare. Drepturile de autor nu sunt aici uh, reglementate și nici drepturile de proprietate intelectuală. Dacă cineva vine și spune contrariul, atunci trebuie să vină și să ne spună unde, în ce articol, la ce alineat și în ce pasaj din acordul respectiv se vorbește despre aceste lucruri și în ce măsură drepturile de autor uh, sunt vizate aici. Dacă acestea trebuie să fie reformate, e bine să nu uităm că Comisia va veni în curând cu niște propuneri exact în acest sens și dezbaterea va interveni la momentul respectiv. Eu înțeleg uh, temerile exprimate aici și trebuie să discutăm, trebuie să le luăm în serios, poate că trebuie chiar să lucrăm la dosarul drepturilor de autor. Însă a veni acum și a discuta aceste lucruri cu ocazia dezbaterii pe acta nu este potrivit, pertinent. Să lăsăm uh, juriștii să-și facă treaba foarte bine. Să-i lăsăm dacă asta ne aduce mai multă siguranță juridică, și eu am încredere în serviciul juridic. Chiar de aici, de la noi, de la Parlament, sunt oameni foarte instruiți, cu studii înalte și întotdeauna ne-au sfătuit foarte bine. Și nu cred că are sens să respingem acta. Mulțumesc, urmez președinta și dă cuvântul comisiei, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt, câteva opinii Dezbaterea este foarte interesantă. Într-adevăr, acta nu afectează pe cetățenii noștri, ci ajută firmele noastre, mai cu seamă firmele noastre exportatoare și care acționează pe piețele internaționale și care au uh, ceva de uh, a, a face cu proprietatea intelectuală, calit, uh, invenții, produse culturale, etc. În acest sens, ACTA ajută Europa în acordurile sale și în activitățile comerciale și în ce privește exporturile. Bineînțeles că ne-am asigurat că, din punct de vedere juridic, respectăm foarte clar drepturile de proprietate intelectuală. În acta, poate mai mult decât în altă, altă, alt capitol din dreptul internațional în materie, ne-am asigurat că, de exemplu, repetăm lucrurile foarte clar, de exemplu articolul 27 privitor la drepturile de proprietate intelectuală. Însă, bineînțeles, îndoielile persistă și persistă dincolo de orice exemple ar putea să fie aduse. Din cauza acestor îndoieli, Comisia trimite acta pe masa Curții de Justiție Europene. Comisarul de Gucht a cerut și președintele Barroso a cerut, deci, au cerut ca să așteptăm avizul dat de Curtea de Justiție, definitiv. Curtea de Justiție se va exprima în ultimă instanță și după ce va tranșa aceasta vom ști cu siguranță și vom, vom avea uh, deci, ultimul cuvânt de spus în acest dosar atât de complicat. S-a vorbit mult despre articolul 27, însă acesta nu împiedică libertatea internetului nici de cum. Prevederile sale sunt opționale, există niște principii pe care el se bazează și care apar deja în legislația europeană de mai bine de 10-12 ani și care permit internetului să prospere. Deci nu văd uh, ce amenințare ar fi la adresa utilizatorilor și cetățenilor noștri europeni. Privitor la proteste, am văzut că există niște proteste la adresa ACTA, dar când ne apropiem mai aproape de argumentele lor, ei invocă mereu anumite reguli legate de dreptul de autor. Ei spun și trebuie spus că chiar dacă acta este respinsă, această dezbatere pe dreptul de autor nu va progresa nici de cum. E vorba de ceva cu totul diferit din punct de vedere legislativ și faptul că Parlamentul așteaptă opinia curții nu împiedică pe nimeni aici, la Parlament și în altă parte, să examineze propunerea uh, Uh, făcută de comisie de, pia- de DG Piața Internă privitor la uh, anumite reguli uh, de proprietate de drepturi de autor care se leagă de punerea în aplicare a legislației europene și licențe, etc. Așa, mesajul nostru este următorul. Cred că merită să așteptăm să vedem avizul definitiv al Curții de Justiție uh, Uh, și să continuăm dezbaterea între timp înainte de a respinge acest uh, acord care este susținut în majoritate covârșitoare de multe firme europene, dar și de Uniuni de Artiști uh, și Creatori. Vă mulțumesc foarte mult! Spune doamna președinte, urmează următorul raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc colegilor, doamna Anderstotter, mulțumesc și comisiei pentru prezența sa. Este clar și ne bucurăm că Comisia noastră, dar și Comisia Europeană sunt gata să intre în dialog pe marginea acestui acord, ACTA. Este la fel de clar că există mari îndoieli, incertitudini legate de acest acord. Problema legată de cinematografie și de muzică e rezolvată, dar mai sunt multe alte aspecte în acest acord ACTA. Foarte mulți actori diferiți fac parte din economia digitală și multă lume se întreabă dacă acta este într-adevăr instrumentul optim care să ne permită într-adevăr să acționăm. Microfonul președintei. ACTA verkar inte vara den bästa plattformen. Așadar, ACTA nu cred că este platforma cea mai bună pe care să putem să discutăm niște chestiuni, de exemplu, legate de industrie, care merită invocate. Însă sunt sigură că voi putea să, vom putea să cooperăm și prin amendamente să îmbunătățim textul. Astfel încât să avem o poziție unită în fața Comisiei, Comisiei de Comerț Internațional. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș dori să vă informez că în ce privește calendarul am cerut uh, de la INTA o amânare a termenelor, a datelor. Mâine vom afla răspunsul și iată ce pot să vă spun acum în acest moment. Dacă nu există această amânare de o lună, Amendamentele vor trebui să fie depuse pe 26 aprilie, în limba engleză numai, iar votul pe 8 mai. Dacă, din potrivă, mâine Comisia INTA ne spune că totul se va amâna, e bine, o să aflați prin e-mail acest lucru și secretariatul va face cele necesare. Amendamentele rămân pe 26 aprilie, data limită, în toate limbile. Vom putea deci să le dezbatem în continuare, iar votul în comisie ar putea să fie pe 30-31 mai. Iată informațiile pe care doream să vi le dau. La 10 jumătate știți că avem o comisie comună cu Comisia Transporturi. O să încercăm să facem așa o ceva foarte, foarte rapid, să vedem dacă vedem ultimul punct uh, de pe ordine de zi, putem dezbate. Până atunci, domnul Șimanski, instrumentul european de vecinătate. Mulțumesc! Această politică de vecinătate europeană este un proiect foarte amplu care vizează apropierea Uniunii Europene de țările din estul și sudul său. Avem aici o dimensiune politică foarte, ă, foarte importantă, dar și un instrument financiar pe energie, care mi se pare că va fi un element central al acestei politici de vecinătate. Țările vecine au un ă, rol foarte mare de jucat în tot ce înseamnă tranzitarea, dar și aprovizionarea uh, cu gaz, petrol, dar și energii regenerabile. Pentru a facilita aceste lucruri, trebuie să avem un cadru juridic adecvat care să se bazeze pe tratatele europene, pe protocolul privind energia, dar și pe propriul nostru model de liberalizare a pieței energetice. Aici, aici important este acel al treilea pachet care vizează ă, siguranța sau securitatea aprovizionării energetice, competitivitatea, concurența, reducerea emisiilor, toate aceste lucruri pot fi uh, uh, obținute. De aceea uh, propun și amendamente la propunerea raportului uh, care ne-a fost transmis și cred că împreună, odată cu aceste amendamente, vom avea la dispoziție un text final bun și dacă ne mișcăm suficient de repede, vom avea deci o propunere bună. Aici e vorba de procedura de codecizie împreună cu AFET. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea fructuoasă de care ne-am bucurat și vom avea în continuare întâlniri cu aceștia pentru a ajunge la un text foarte bun. Numele comisiei noastre, mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Roata. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, lumea se schimbă, lumea evoluează și mă bucur că avem noi instrumente financiare în acest nou cadru uh, financiar multianual 2014-2012 și mă bucur cu atât mai mult că există aceste schimbări financiare care vor afecta politica noastră de vecinătate. Această nouă definire a acestei politici trebuie să se adapteze lumii în schimbare în care trăim. Acest uh, instrument care vizează acțiunea europeană exterioară, în externă, va simplifica regulile și va ajunge la obiective strategice până în 2020 în ceea ce privește impactul UE în materie de politică externă. Vreau să-l felicit pe domnul Jimaschi, domnul raportor, pentru că um, s-a axat pe priorități, cum ar fi energia care apare în avizul dânsului, atât în ceea ce privește piața externă comună a energiei, cât și uh, noile parteneriate și noul context în care lucrăm cu partenerii noștri. Era ceva cât se poate de important. Uh, reforma instrumentului financiar al politicii facilitate se bazează pe trei uh, uh, elemente. În primul rând, abordarea diferențiată în funcție de nevoie, cooperarea transfrontalieră teritorializată a ajutoarelor și flexibilitatea programelor. Iată trei priorități, dar voi face propuneri și pe alte aspecte. De asemenea, amendamente din partea mea în ceea ce privește toate domeniile de competență din comisia noastră, în special sprijinul pentru IMM-uri. Într-adevăr, în sectorul industriei, al cercetării și dezvoltării și al telecomunicațiilor, nevoile țărilor partenere trebuie să fie listate. E nevoie de o coerență și o consecvență care să se exprime în cifre de asemenea, e nevoie de o raționalizare a acestor eforturi pentru a avea o mai mare eficientizare și o mai mare soliditate a acestor proiecte pe viitor. Provocările pentru noi sunt absolut majore pentru noi și pentru toată planeta. Le putem răspunde prin acest instrument financiar pentru a ne întări cooperarea cu țările partenere, vecine și mai mult decât atât să promovăm drepturile omului, libertățile fundamentale și să asigurăm o dezvoltare durabilă, sustenabilă pentru noi și partenerii noștri. Vă mulțumesc! Urmează domnul Ses, doamna Ses. Colegul Ses, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Șimaschi pentru acest, acest raport. Dezbaterile au început deja și cred că și acordul nu e departe. Siguranța aprovizionării energetice este un obiectiv strategic pentru politica uh, europeană în materie de energie, deci este important să cooperăm foarte bine cu țările vecine. Această Cooperare trebuie să se bazeze pe o integrare sistematică și normativă a piețelor, pe diversificarea resurselor și pe tot ce înseamnă căile și rutele de aprovizionare. Uh, Consiliul a fixat o dată, 2014, pentru liberalizarea pieței uh, petrolului și a gazelor. În acest sens, trebuie să vedem în ce măsură țările vecine pot să um, semneze această cartă a energiei și tot ce vizează tranzitul. În sfârșit, trebuie să încurajăm caracterul complementar și coerența acestor măsuri și integrarea regiunilor prioritare conform strategiei 2020. Amendamente, bineînțeles, vom depune și noi și aceasta pentru ca să consolidăm politica de vecinătate în aspectul său energetic, mai ales în ce privește țările din sudul Mării Mediterane. Și aici trebuie să luăm în seamă și importanța Africii. Doamna Valean. Mulțumesc, îi mulțumesc în primul rând raportorului pentru avizul său cuprinzător. Domnul Șimanski, v-ați referit uh, la anumite puncte cu care sunt de acord, dar aș dori să amintesc alte aspecte. Îmi este teamă că riscăm doar să vorbim și să nu facem lucrurile până la capăt. Le tot spunem vecinilor cât de importantă este siguranța energetică pentru noi, dar ei știu acest lucru prea bine. Interesul partenerilor noștri din Est pentru piața noastră se schimbă văzând cu ochii. Dacă și ei uh, se dovedesc mai rapid decât îi uh, credem noi că ar fi în stare. Apoi, uh, piața gazelor, în ceea ce privește piața gazelor, trebuie să, să traducem inițiativele în cooperare Trebuie să aplicăm standarde comune pe baza regulilor pieței interne, însă este în joc credibilitatea noastră. Cum le putem cere partenerilor să-și liberalizeze piața energetică când noi nu am făcut acest lucru? Încă procedurile de încălcare uh, pentru țările care nu au uh, aplicat prevederile energetice trimit semnale pozitive partenerilor. Apoi uh, există proiecte privind legislația în ceea ce privește schimburile cu partenerii. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste acte legislative sunt în concordanță unele cu celelalte, pentru că mesajul pe care îl trimite Bruxelles trebuie să fie unul coerent. trebuie să fie să uh, îi uh, aducem la bord pe parteneri, fie să scoatem cuvântul cooperare din uh, propunere. Mulțumesc și acum doamna Rivazi. Vă rog să luați cuvântul. Doamna Rivazi. Okay. Eh, raporter. Ah, nu este prezentă. Domnule raportor, concluziile. Czasową sytuację, w której się znaleźliśmy, ja chciałem... Situația în care ne aflăm este una temporară. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru cuvintele exprimate. Avem nevoie de o poziție coerentă și trebuie să consolidăm uh, raportul pe problemele energiei și uh, cooperării și astfel să îmbunătățim uh, instrumentul. Mulțumesc. Îmi cer scuze față de președintele Comisiei pentru Transport. Aș dori să vă spun că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este miercuri la prânz.